Să reluăm sesiunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile pe pagina de internet și nu numai. Dacă nimeni nu are adăugiri, procesul verbal va fi considerat adoptat la sfârșitul ședinței de astăzi. Acum vom trece la primul punct de pe